Oh, euh, Avem o întârziere foarte mare, așa că haideți uh, și începem. Vă rog să părăsiți sala în liniște, aceia dintre dumneavoastră care nu doresc să participe la audiere. Avem punctul 15 de pe ordinea de zi, relațiile între Uniunea Europeană și Japonia. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Thank you. Thank you. Vă mulțumesc. Aș dori să urez bun venit ambasadorului japonez, domnul Kazuo Kodama, care se, ast- se află astăzi alături de noi pentru această audiere privire la, la relațiile UE-Japonia Are de a face cu acordul pentru parteneriat strategic cu Japonia al Uniunii Europene, această audiere a noastră de astăzi. Există și o rezoluție. AFET a votat pentru aprobare la data de 22 noiembrie. Am avut un calendar foarte strâns. Trebuie să ajungem la adoptare în sesiunea plenară de săptămâna viitoare pentru acest acord de parteneriat strategic. Nu am putut să discutăm încă până acum și de aceea aceasta reprezintă o primă ocazie la AFET să discutăm despre această aprobare și raport. Și aș dori acum să le urez bun venit vorbitorilor noștri, domnul Gunnar Vigand, care este director pentru Asia și Pacific în cadrul SAE, profesor Axel Berkovski de la Universitatea din Pavia, Italia, cercetător și la Institutul din Milano, la Institutul de Studii pentru Politică Internațională și domnul Bruno Hellendorf, care este cercetător la Institutul Egmont din Belgia și la uh, Centrul European de Politici pentru că avem o întârziere foarte mare, îi voi da cuvântul domnului Vigand să ne spună câte ceva despre acordul de parteneriat strategic UE-Japonia. Aveți la dispoziție 7-8 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Preda, pentru această ocazie. Voi încerca să nu utilizez toate cele 8 minute pentru că ne presează timpul. Vreau să vă spun că în um, dietă, în Camera Superioară, în Japonia s-a votat pentru acest acord de parteneriat strategic și și pentru acorduri de parteneriat economic. Votul în sesiunea plenară va avea loc săptămâna viitoare și, bineînțeles, noi sperăm că între 11 și 13 decembrie același lucru se va întâmpla și în Parlamentul European, astfel încât să putem să continuăm aceste relații între Uniunea Europeană și Japonia, nu doar când vorbim despre semnare, ci și de procesul de ratificare. Și aș dori să vă prezint pe scurt acest acord de parteneriat strategic, raționamentul, conținutul și vreau să mulțumesc pentru munca făcută pe acest dosar, să-i mulțumesc domnului Peterle, care e raportor și Dumnealui împreună cu raportorii din umbră au fost alături de noi pe acest subiect timp de mai mulți ani. Acest nou acord va permite o dimensiune politică extinsă la parteneriatului nostru existent. De obicei, când ne gândim la aceste relații UE-Japonia, ne gândim doar în termeni de afaceri, însă mai există multe alte interese comune și și în acest acord avem posibilitatea să spunem mult mai clar faptul că avem și multe valori comune. Împreună cu, odată cu acest uh, acord de parteneriat economic, cel de parteneriat strategic, marchează momentul pentru primul moment în care Japonia intervine în asemenea acorduri care acoperă atât de multe domenii de politică. Înseamnă o importantă actualizare a uh, și modernizarea relațiilor UE-Japonia constituie o bază solidă pentru valorile și principiile fundamentale și comune existente și ajută și la promovarea intereselor noastre comune pe scena internațională. UE și Japonia sunt parteneri naturali. Acești parteneriați se bazează pe o coordonare îndelugată, pe baza valorilor comune, principiilor comune pe democra- democrație, statul de drept, drepturile omului și pe niște angajamente puternice pentru ordine bilaterală și pentru un comerț echitabil. Acest parteneriat vine într-un moment cu multe nesiguranțe la nivel internațional, așa că are și mai multă valoare și mai, importa, și mai multă importanță decât oricând. Cu aceste noi instrumente vom putea să facem mai multe Uniunea Europeană și Japonia pe chestiuni cheie, globale, regionale și bilaterale. Considerăm că putem să avem un aport pozitiv la uh, o conturare a ordinii mondiale, considerăm că există puncte importante extinse în noile documente în ceea ce privește relațiile noastre bilaterale. Cât despre acest acord SPA, în engleză, acordul de parteneriat strategic, acesta este important pentru că astfel tot ceea ce ne dorim să facem se concretizează în acțiuni. Față de un acord de liber schimb, acest instrument este unul important, este un, este un instrument juridic, politic, unul care ajută la punerea în aplicare. În cazul acordurilor de liber schimb, realitatea e diferită, ce se întâmplă că intră în vigoare, se aplică în mod direct la frontiere. Noi va trebui să facem ca acest acord să devină o realitate, muncind din greu și utilizând toate posibilitățile de sub el. Acum Acordul este unul important cu o perspectivă de viitor și oferă un cadru instituțional astfel încât să putem discuta o serie întreagă de subiecte și Ministrul de Externe japonez a fost foarte activ, se e din partea noastră la fel de activă, astfel încât să ajungem în situația în care suntem acum. Vom reuși să uh, facem o diferență doar dacă ne folosim de toate beneficiile acestui nou cadru. Avem dispoziții pentru cooperare aprofundată pe chestiuni globale cheie, cum ar fi schimbările climatice, securitatea cibernetică. În ambele domenii avem interese comune. Japonia e un partener important și în ajutorul pentru dezvoltare și asistența umanitară. Împreună suntem cei mai mari donatori la nivel global și ne dorim să facem și mai multe cooperând mai îndeaproape. La nivel regional există o legătură între prosperitate europeană și securitate asiatică, o relație cu dublu sens. Dacă securitatea se află în pericol într-o parte a lumii, uh, atunci efectele se resimt în alte părți ale lumii. Toate acestea ne arată cât de conectați suntem noi acum și cât de dependenți unii de ceilalți. Un lucru care apare deja în strategia noastră globală din 2016. Peninsula Coreană o menționez ca exemplu sau uh, Marea de Sud a Chinei, un alt exemplu. Aici avem cu toții interese cheie. Ne dorim să ne aducem să ne aducem contribuția la menținerea păcii și gestionarea crizelor. Și e nevoie de norme internaționale care să fie puse în aplicare. Ne dorim ca în acest context să continuăm și cu cooperarea pe securitate cu Japonia. O altă ramură importantă de cooperare e conectivitatea. O conectivitate care să fie durabilă din perspectivă socială, din perspectivă de mediu, dar și din perspectivă fiscală. Conectivitatea se bazează pe reguli internaționale și norme inter- internaționale. Noi considerăm că Japonia este un partener de o deosebită importanță și are politici speciale în spațiul Indo-Pacific, în domeniul conectivității. Așa cum știți, Uniunea Europeană și înaltul reprezentant, reprezentant au prezentat un document conectivitate între Uniunea Europeană și Japonia, sprijinit de Consiliu. Avem acum o planificare strategică în acest sens, astfel încât să ne asigurăm că vom avea o cooperare mai concretă cu Japonia. Nu voi intra în diferitele domenii de cooperare bilaterală unde există consecințe directe în economiile și societățile noastre, voi evidenția doar următorul fapt, chestiunile energetice și trecerea spre o economie circulară pe ambele părți ar fi importante aici. De asemenea și schimbul de informații între cetățeni. Schimbul de păreri parlamentare apare de asemenea în acest acord de parteneriat strategic. Parlamentul European are un rol important în, acord, în adoptarea acestor, acestor două acorduri, însă importantă e și diplomația parlamentară, dialogurile parlamentare care ne pot ajuta să extindem și mai mult acest acord de parteneriat strategic. Este foarte clar că ambele acorduri, acordul de parteneriat strategic și cel de parteneriat economic, vor reprezenta beneficii uriașe pentru cetățenii din ambele părți și sunt importante pentru actorii implicați în aceste relații existente. Împreună putem să ne asigurăm că va fi un succes acest nou cadru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule profesor Berkovski, vorbiți despre uh, securitatea Japoniei și politicile sale din uh, Asia de Sud-Est. Vă rog! Da, voi încerca să respect timpul și să las timp pentru întrebări. Ieri deja am discutat uh, cu domnul Brock la diferite evenimente. Acum mă voi concentra pe politica externă și securitatea Japoniei în relația cu uh, Asia de Sud și de Sud-Est. Includem aici și India, care este uh, un actor foarte important. Japonezii sunt uh, activi în relația cu Asia de Sud și de Sud-Est. În ultimii 3-4 ani, Politica Japoniei în relația cu Asia de Sud-Est a devenit mai activă și mai uh, vizibilă de când mm, prim-ministru a fost uh, Shizio Abe și având în vedere inițiativele Chinei, uh, Japonia încearcă să contraechilibreze activismul chinez în regiune. Deci Japonia a devenit foarte activă și voi explica mai exact unde și cum. Japonia are proiecte de infrastructură de calitate cu India, Australia și Statele Unite, din nou pentru a contraechilibra um, inițiativele uh, Chinei. Toate acestea sunt importante, având în vedere contextul intern japonez, uh, dar sunt uh, și politici facilitate la nivel intern și de schimbările din agenda de securitate uh, a Japoniei. Um, a avut loc o reinterpretare a Constituției Japoniei. Acum Japonia își acordă dreptul la autoapărare colectivă și um, cooperează mai mult în uh, domeniul securității și apărării cu alte țări. Din 2014 și-a reinterpretat, deci, Constituția și um, pune în aplicare dreptul la autoapărare conform uh, capitolului 7 din Carta ONU. Un alt, o altă evoluție importantă sau un alt eveniment important în politica de securitate externă a Japoniei este faptul că Japonia din 2013, un lucru important când vorbim de politica Japoniei în relația cu Asia de Sud-Est, își permite să exporte uh, arme și tehnologie militară. Din 2013, sau până în 2013, Japonia nu a vândut arme și uh, tehnologii militare, nu mai există această interziție, de aceea cooperarea în domeniul securității și apărării cu țările din Asia de Sud-Est, dar și cu țările europene, cum ar fi Franța, Regatul Unit și Germania, au devenit importante și au un impact direct asupra ceea ce poate să facă Japonia în politicile sale de securitate în Asia de Sud-Est. Eh, capacitățile japoneze în Asia de Sud-Est. De exemplu, Japonia a livrat Filipinelor două vase de patrulare și ehm, a adăugat securitatea aviatică pe ehm, agenda sa de securitate și Japonia uh, vinde Vietnamului noi uh, vase militare de patrulare. Până acum vindea doar uh, vase folosite second hand. Deci, iată, în, vinde mm, tehnologie militară Vietnamului, Indoneziei um, și de, Japonia are un acord de securitate maritimă cu Indonezia. Japonia și Indonezia sunt foarte preocupate de expansionismul teritorial chinez în Marea um, Chinei de Sud. Termenul uh, dat de China a fost dat în 1947. Uh, a fost atunci stabilită o linie care, uh, care este un, un, un uh, motiv folosit de China pentru a explica restului lumii că Marea Chinei de Sud aparține Chinei. Deci China consideră că nu pot să existe dispute în Marea Chinei de Sud pentru că este teritoriul chinez. Asta creează, bineînțeles, anxietate în rândul țărilor din regiune și, bineînțeles, Bineînțeles, Japonia uh, își uh, consolidează relațiile de apărare cu aceste țări. De asemenea, în uh, relația cu țările din ASEAN, Singapore, Thailanda, Myanmar, Indonezia, Filipine și Vietnam, toate aceste țări primesc peste 50% din ajutorul japonez pentru dezvoltare în Asia. Japonia a promis anul trecut 110 miliarde de dolari uh, ajutor pentru dezvoltare Uh, prin Banca de Dezvoltare Asiatică pentru Infrastructură, tot pentru a contraechilibra inițiativele chinezilor. Deci, a oferit 110 miliarde de dolari prin uh, Banca Asiatică de Dezvoltare. Bineînțeles, e mult mai puțin decât a promis China. Investițiile chineze totale sunt în valoare de aproape 4.000 uh, de miliarde. Deci, uh, contribuția Japoniei este mult mai mică, dar este un început. Toate acestea fac parte din așa numita diplomație de apărare a Japoniei în Asia de Sud-Est. Japonia are o abordare dublă. Pe de o parte, dorește să-și continue legăturile strânse cu Statele Unite și, și uh, în plus și complementar își sporește legăturile de securitate cu țările din Asia de Sud-Est. Toate acestea fac parte din uh, interese, din promovarea intereselor Japoniei în zona Pacificului. FOIP este uh, baza politicii uh, Uh, Japoniei în zona Pacificului. Dacă îmi permiteți, uh, ca să nu mai vorbesc un minut despre Japonia uh, și Asia de Sud-Est, în ciuda problemelor pe agenda bilaterală între Japonia și China, există dispute teritoriale în Marea um, Chinei de Est. Dar vestea bună este faptul că recent, acum vreo două luni, au căzut de acord să creeze așa numitul Consiliu Comun uh, pentru infrastructură ca să decide, să discute măcar cum dacă se respectă anumite condiții, va putea Japonia să participe la această inițiativă. În iulie 2017, Tokyo a anunțat deja că se gândește la posibilitatea eh, implicării în proiecte chinezi cu patru precondiții foarte importante. Prima condiție este deschiderea, transparența este a doua condiție, Apoi, proiectul în care s-ar implica Japonia trebuie să fie durabil din punct de vedere economic și echilibrat și țările în curs de dezvoltare uh, implicate, uh, vizate, trebuie să-și asume responsabilitatea financiară a proiectului este exact modul opus în care își conduce China proiectele sale. Deci, <laughs> Japonia spune, vom participa dacă se respecte aceste, aceste precondiții, dar uh, Tokyo-ul știe că aceste precondiții nu vor fi respectate. Deci sunt principii frumoase, dar uh, nu e uh, foarte probabil că Japonia să se implice cu adevărat la aceste uh, proiecte, la inițiativa Chinei. Mai am un minut? Am venit din Italia pentru asta și astăzi e și ziua mea. Deci, uh, purtați-vă frumos cu mine și mai dați-mi un minut. Relația cu India. Bineînțeles, depășim uh, zona Asiei de Sud-Est, suntem în Asia de Sud, dar India, în relația cu Japonia, dar și din punctul de vedere al Indiei, în relația cu Japonia, deci uh, India are o politică estică din 2014. India este mai implicată în politica și securitatea în Asia de Sud-Est. Este o inițiativă importantă în Indiei și Japonia intră în această ecuație. De mai multe ori am spus că s-a spus că Japonia este un actor esențial în politica estică a Indiei și cooperarea între India și Japonia în domeniul securității și apărării a crescut. Au avut mai multe reuniuni de tip 2 plus 2, 2 plus 3, au avut manevre militare comune la care au participat și Statele Unite, uneori și Australia și au diverse acorduri inclusiv pentru achiziționarea și uh, servicii logistice între aceste două țări. Deci este un, sunt acorduri importante printre celelalte inițiative care au dus la creșterea foarte concretă pe teren a cooperării între India și Japonia. Mă opresc aici și voi răspunde la întrebări, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnule Helander, veți vorbi despre Japonia ca partener global al Uniunii Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată plăcere pentru mine să iau cuvântul pe acest uh, subiect. Uh, nu prea pot să spui prea multe în 8 minute, deci uh, nu o să intru în prea multe detalii, dar când am pregătit subiectul și aici încerc să pun și diapozitivele pe ecran, am reușit. Uh, e cât de puțin uh, discutăm despre relațiile bilaterale între Japonia și Uniunea Europeană. Uh, sigur, contextul internațional este foarte fluctual și foarte în, în plină evoluție, ceea ce este foarte important pentru că uh, e adevărat că diplomația europeană este măreață, dar pe de altă parte trebuie să Uh, ave, să, abordăm un nou uh, tip de, pozitic, de politică tranzacțională. Și mă refer uh, mai ales la reuniunea din 2018 a liderilor americani și coreani. Uh, corean, din Corea de Nord. Deci aș dori în uh, cele șapte minute care îmi rămân la dispoziție și aș dori să abordez uh, câteva aspecte cheie. În primul rând, avem de-a face cu o aliniere a planetelor complet diferită, specifică și e foarte important pentru că dacă nu am fi avut acest context nou, lucrurile ar fi fost diferite, așa cum au fost din 2011 când am început negocierile și cooperarea cu Japonia. În al doilea rând, o consecință a acestei situații este că factorii de apropiere între Uniunea Europeană și Japonia sunt mai exogeni. Deci trebuie să ne uh, referim nu numai la oportunitățile și la provocările din relația noastră, ci la provocările pe care trebuie să le abordăm împreună și trebuie să uh, facem o diferență nu numai în domeniul uh, comercial, acesta este obiectul acordului de parteneriat, ci și în ceea ce privește securitatea internațională, având în vedere evoluțiile, interconectarea la nivel internațional, dar și în domeniul schimbărilor climatice. Acestea sunt cele patru domenii importante pe care uh, trebuie să le abordăm și acesta este și aspectul meu. Trebuie să le abordăm și să obținem rezultate. Uh, Uh, acest acord de parteneriat strategic trebuie să uh, treacă de la o listă de dorințe, de doleanțe, la o listă de priorități și apoi trebuie să uh, se transforme într-o listă de rezultate concrete care să, pot, să poată să fie evaluate ca un succes real sau un succes modest. Acum, în ceea ce privește primul uh, argument, uh, în relația noastră nu am asistat niciodată la uh, o convergență de uh, opinii. Uh, avem de a face cu o populație în îmbătrânire, cu consecințe fiscale, dar și cu consecințe sociale. Și, uh, bineînțeles, că economiile noastre trebuie să uh, se transforme și, dacă se poate, și să evolueze în sens pozitiv, ceea ce reprezintă pentru uh, ambele părți un avânt pentru a, a obține o convergență economiilor. Industria 4.0 sunt uh, chestiuni care se întâmplă și de care trebuie să ținem cont. Și, în fine, și în ultimul rând, un uh, mediu de securitate uh, care s-a schimbat. Știți că um, s-a vorbit despre intervențiile chineze în Marea Chinei, dar și reapariția amenințării reale, care pentru noi este reală. Toate aceste aspecte fac ca viața noastră sau punctele noastre de vedere să se apropie mult mai mult uh, în prezent decât în trecut. Apoi, factorii de uh, apropiere. Printre ei aș menționa pe primul loc Brexitul, care, uh, ca să fie mai clar, este un factor negativ uh, Uh, faptul că, de exemplu, pentru Japonia, Uniunea Europeană a fost uh, a doua ca importanță după Londra în ceea ce privește prioritatea, acces pe piață, legături financiare, uh, schimburi comerciale, economie și așa mai departe. Totul era mai ușor dacă se trecea prin poarta de intrare a Londrei această situație se schimbă și ceea ce înseamnă că relațiile între Bruxelles și Tokyo sunt înleznite. Și apoi Uh, trecerea de la o uh, ordine internațională bazată pe reguli la o ordine mondială mult mai fluctuantă în oscilație și asta uh, datorită intervenției pre președintelui american. Deci e vorba de factori externi care nu, pe care nu-i putem controla, dar pe care va trebui să-i abordăm. Și deci va trebui să cooperăm, nu doar în domeniile în care am cooperat până acum cu rezultate pozitive, ci trebuie să facem și mai mult. Și asta așa cum a spus antevorbitorul, pentru a susține și a, a, a consolida această rege, ordine internațională pe baza regulilor în domenii precum schimburi comerciale, schimbări climatice, îmbătrânirea populației și așa mai departe. Deci trebuie să avem o contribuție diferită la această ordine mondială. Nu trebuie să spunem că ne angajăm doar într-un sens sau în altul, ci trebuie să venim cu ceva concret împreună. Și uh, uh, acest acord de parteneriat economic uh, e foarte convingător prin uh, uh, semnalul pe care îl transmitem, dar deocamdată ce facem? Încă căutăm zone de prioritate, mai ales în plan politic. Deci, e adevărat că trebuie să obținem rezultate în domeniul economic în Japonia, dar și în Europa. Iar în ceea ce privește contribuția, putem și putem uh, cere o reformă demnă de acest nume la OMC. Știți că uh, perspectivele de viitor sunt amestecate, iar în ceea ce privește securitatea internațională, aici putem face mai mult și chiar trebuie. Uh, trebuie să garantăm uh, acordul cu Iranul, dar știți că și aici uh, șansele de izbândă sunt uh, modeste. Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la propriul uh, context de securitate Uh, am observat uh, că uh, dacă Statele Unite se retrag de la NATO, atunci trebuie noi să facem mai mult și în domeniul non-proliferării știți că e unul dintre riscurile existente, nu singurul, din păcate. Mai avem și alte chestiuni. Securitatea cibernetică e un domeniu foarte important. Aici trebuie să cooperăm. Uh, securitatea maritimă, nu numai securitatea, ci și sensibilizarea, uh, conștientizarea, tehnologiile, bunurile militare și așa mai departe. Iată domenii în care am putea să cooperăm împreună și să obținem progrese, dar nu avem de ales, trebuie să cooperăm. Iar pe partea de dezvoltare, uh, trebuie să Uh, avem parteneriate cu Japonia uh, pe partea de infrastructură de calitate. Așa cum s-a spus, uh, e un parteneriat firesc, avem valori comune, avem interese comune. Ideea este cum acest parteneriat va fi la înălțimea așteptărilor noastre. Japonia este un Uh, parteneriat strategic. Avem uh, posibilitatea acum să intervenim, dar nu sunt uh, sigură că această fereastră de oportunități va rămâne deschisă mult timp. Și după acordul de la Paris, va trebui și aici să cooperăm și în parteneriat se stipulează acest lucru. Mă opresc aici. Doream să spun că această aliniere de planete de care vorbeam înainte nu va dura prea mult și deci va trebui la un moment dat Uh, cât mai repede să venim cu rezultate concrete și cu cât mai repede, cu atât mai bine, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumim pentru contribuția, pentru contribuțiile dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului nostru pentru Japonia, domnului Alois Peterle. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, vorbitori, Uh, excelență, dragi colegi. E o onoare și o provocare pentru mine, pentru că mă ocup de acest raport uh, aproape de două mandate și vă pot spune că uh, în timpul negocierilor noastre lumea s-a schimbat enorm, dar cred că cu eforturile noastre comune Uh, am ajuns la finele unui proces foarte solicitant în care am putut să consolidăm uh, încrederea reciprocă între doi uh, parteneri globali. Și e foarte important să spunem că nu numai că avem interese comune, ci și că ne dorim să construim un parteneriat strategic care este posibil doar dacă împărtășim aceleași principii și aceleași valori. Și asta s-a și întâmplat, după părerea mea. La început a existat a existat simpatia. iar acum ne aflăm în sintonie, suntem la finele procesului. Uh, also to, to, to provide some closing remarks. Mi s-a cerut uh, să vin cu uh, observații de concluzie după dezbatere. Mulțumesc, acum o să dau cuvântul colegului socialist, domnului Khan, care, dacă am înțeles, va prezenta contribuția colegului David Martin. El se ocupă din partea socialiștilor de acest raport. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnule Berkovski, la mulți ani, stimați colegi, excelență. Intervin în numele lui David Martin, care e raportor din umbră pentru acest acord de parteneriat strategic din partea grupului meu. Din păcate, nu poate să fie prezent astăzi. El sprijină acest acord pentru că va consolida relațiile politice între UE și Japonia și va stabili o platformă pentru dialog pe cooperare pe subiecte importante, cum ar fi drepturile omului. David ar dori să întrebe Serviciul de Acțiune Externă, pe să-l întrebe pe domnul Gunnar Vigand, ce planuri are UE cu Japonia pe pedepsa capitală. Uniunea Europeană e într-un dialog cu Japonia pe subiect. Uh, acest acord de parteneriat strategic ne va permite să discutăm despre pedeapsa capitală cu Japonia, astfel încât aceasta să fie abolită în țară. În contextul acordului de liber schimb, grupul meu a pus presiune asupra Japoniei să mai ratifice încă două convenții OIM care nu au fost uh, încă semnate. Una are legătură cu munca forțată. Există și un grup interministerial pentru a discuta aceste subiecte. Grupul de lucru s-a întâlnit deja de două ori și e un rezultat obținut din presiunea pe care a, a pus-o grupul meu politic. Apoi, companiile cosmetice japoneze pot în continuare să testeze pe animale. O interzicere a testării pe animale și un, o interzicere de aducere pe piață există în Uniunea Europeană deja de o lungă perioadă de vreme. În martie 2016, Eurobarometrul ne spunea că 89% din cetățenii europeni cred că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe pentru bunăstarea animale la nivel internațional. Parlamentul European a adoptat și o rezoluție care cere o interzicere totală a testelor pe animale în domeniul cosmetic. Doriți să discutați despre această temă cu Japonia? Noi credem că ar trebui să, ne util- să folosim acest acord astfel încât să putem să promovăm asemenea politici pentru bunăstarea animalelor în Japonia. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Și acum nu știu cum să procedez. Doriți să reacționați vreunul dintre dumneavoastră? la ceea ce au spus cei doi europarlamentari? Bine, domnule Can. Voi încerca să răspund după posibilități și cunoștințe. La prima întrebare legată de pedeapsa capitală, e o diferență evidentă între Japonia și Uniunea Europeană, însă nu e singurul partener apropiat din lume cu care avem o asemenea diferență. Există asemenea diferențe și cu democrații și cu state, cu stat de drept, care încă nu au abolit pedeapsa capitală un lucru pe care noi ni-l dorim și îl solicităm. Uniunea Europeană se opune utilizării pedepsei capitale în toate cauz, cazurile și în orice circumstanțe. E o pedeapsă crudă și inumană. Erorile judiciare nu pot să fie niciodată excluse. De aceea, abolirea e esențială pentru a proteja demnitatea umană. Ne-am exprimat această poziție în multe declarații ale Uniunii Europene, incluzând cazurile în care s-a dus la îndeplinire executarea pedepsei capitale în Japonia. O facem în dialogul nostru politic cu Tokyo. Am solicitat autorităților japoneze să se gândească cel puțin la un moratoriu în ceea ce privește execuțiile un lucru pe care îl facem și cu alți parteneri care utilizează pedeapsa capitală. Noi promovăm o discuție publică, sinceră. Bineînțeles, nu o putem face noi, ci le cerem autorităților japoneze să o facă, să existe spațiu pentru asemenea discuții în public, pentru a aboli pedeapsa capitală pentru a se încadra și ei în tendințele mondiale, unde tot mai multe state renunță la pedeapsa capitală și state din Statele Unite ale Americii. Pe al doilea punct, trebuie să vă spun că pentru mine acest subiect nu e acoperit în mod direct de niciuna din dispoziții, din câte știu eu. Nu în acordul de parteneriat strategic pe care îl cunosc cel mai bine, dar cred că și sub acordul de parteneriat economic uh, avem aici mai degrabă un subiect pe care l-am putea menționa în cooperarea noastră cu autoritățile japoneze pe baza politicilor existente în domeniu. Al treilea element pe care l-ați menționat erau uh, convențiile OMI, OIM, Aici avem contextul acesta legat de acordul parteneriat economic. Acesta, cu, aceste subiecte cu siguranță vor juca un rol important în discuțiile cu partenerii japonezi și va fi nevoie de o punere în aplicare în legislația internă. ține de noua generație de acorduri comerciale, să ne asigurăm că totul se va face ca la carte. Eu vorbesc aici despre acordul de parteneriat strategic, dar în contextul acordului de parteneriat economic, această chestiune e o chestiune cheie. Vă mulțumesc foarte mult și acum i-aș da cuvântul excelenței sale, ambasadorul Japoniei, să intervină pentru câteva minute. Domnule ambasador, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să rostesc și eu câteva cuvinte cu această ocazie. Însă mai degrabă aș dori să vă mulțumesc, să le mulțumesc vorbitorilor, președintelui, tuturor membrilor Comisiei AFET care participă la această audiere publică. Aș atinge trei puncte. În primul rând, cele spuse de domnul Vigand. Acest acord de parteneriat strategic cred că reafirmă puterea parteneriatului nostru și confirmă faptul că suntem hotărâți să preluăm provocările existente, nu doar cele bilaterale, ci și provocările cărora trebuie să le facem față împreună, provocări de nivel global, cum ar fi schimbările climatice, securitatea, securitatea internă sau ceea ce se întâmplă în Corea de Nord, denuclearizarea, toate acestea sunt foarte importante și cred că acest acord de parteneriat strategic este cel care ne va ajuta să acționăm împreună. Cred că e elementul cel mai important al acestui acord. Și apoi, din nou, cum spunea domnul Vigand, acest acord este cel care va pregăti terenul pentru colaborare și, de asemenea, va servi drept bază, bază juridică solidă, pe baza căreia Japonia și Uniunea Europeană pot să își consolideze colaborarea în toate domeniile. Al treilea punct, cred că primul vorbitor menționa acest fapt, factorii exogeni care ar ajuta la această apropiere. Vreau să vă răspund la cele spuse. Sunt de acord cu evaluarea pe care ați făcut-o, însă aș spune că acești factori exogeni sunt cei care au dus spre leadership și de pe partea Uniunii Europene, nu doar a Japoniei. Cred că de aici reiese un sentiment de urgență, de criză, o nevoie de a răspunde. Și pentru a o face, cred că cel mai bine ar fi să fie încheiat acest acord de parteneriat strategic. În ceea ce privește BRI, a fost utilizat de mai multe ori. Eu mai degrabă nu aș folosi un asemenea concept. Programul de investiții al Chinei în zonă. Noi, UE, Japonia, SUA, India, Australia, Cu toții suntem conștienți cât de importantă e libertatea, cât de importantă e ordinea internațională, valorile democratice, liberale. Toate acestea sunt elemente importante ale relațiilor dintre noi. Din nou, consider că acest acord de parteneriat strategic este cel care va impulsiona atât Japonia cât și Uniunea Europeană, astfel încât să activeze și mai mult pe această scenă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Domnul Berkovski va interveni pe scurt. Mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumim pentru observațiile noastre și de azi, ca și pentru cele de ieri. Într-adevăr, programul de investiții al Chinei în zonă este mult mai vechi decât cel al, al Japoniei în zonă este mult mai vechi decât cel al Chinei. Dar putem fi foarte sinceri, eu sunt din lumea academică, nu sunt nici politician, nici diplomat, așa că pot să spun lucrurile, lucrurilor pe nume. Și adevărul este că în modul în care este văzută cooperarea între Japonia, India, Australia și Statele Unite în zona Pacificului este o modalitate foarte sănătoasă și este exact opusul din punctul meu de vedere, care poate fi, bineînțeles, pus sub semnul întrebării, este complet opusă strategiei Chinei în regiune mai ales când vine vorba de politicile teritoriale și uh, Um, revendicările sale teritoriale. Multe proiecte uh, ale Chinei sunt în contradicție uh, cu ceea ce fac cele patru țări. Deci puteți, putem numi asta contraechilibrare sau puteți numi asta o contrapropunere constructivă și așa este, dar e clar că e o reacție la modul de acționa al Chinei din 2013 încoace și se reconectează Asia cu China, inclusiv prin această inițiativă. Este o politică necesară pentru a contraechilibra multe dintre politicile Chinei în Asia de Sud-Est și Asia de Est, care nu respectă regulile uh, juridice internaționale. China, fără nicio problemă, a ignorat dreptul internațional Curtea Permanentă de Arbitraj în 2016 a spus că insulele ocupate care, pe care China le consideră ca fiind teritoriul său nu, sunt de, nu fac parte, de fapt, din teritoriul chinez. Deci, există o logică și există o urgență ca țările democratice din regiune și să împreună să, propu- să aibă inițiativă pentru a contraechilibra uh, politica Chinei. Și uh, eforturile Japoniei de a face acest lucru sunt lăudabile. Mulțumesc. O scurtă reacție a domnului Helendorf, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule, domn, uh, excelența voastră pentru observații. Într-adevăr, această apropiere nu este doar din partea Japoniei spre UE, este uh, în ambele sensuri. Este important pentru ambele părți să existe un acord, nu doar economic, ci și politic și eventual și de gestionare de criză, dacă e nevoie. Este un lucru unic care nu era prevăzut acum câțiva ani. Avem o relație pozitivă de mult, cu siguranță, dar mediul internațional general au adus atât Bruselul cât și Japonia și și dea seama că sunt parteneri naturali. Au uh, puncte de vedere convergențe nu, convergente nu doar în legătură cu interesele lor, ci și cu valorile lor. Și când vine vorba de chestiuni sensibile, cum ar fi neproliferarea, um, securitatea cibernetică, lupta împotriva uh, terorismului, uh, statul de drept, inclusiv pe mare, sunt lucruri care pot fi spuse la nivel diplomatic, dar acum există și un interes politic. Și, foarte pe scurt, doresc să spun că verdictul Tribunalului de Arbitraj pentru care am oferit uh, servicii de secretariat este important pentru toată lumea și mai ales pentru Japonia, pentru că clarifică statutul unor insule. Deci, Trebuie să rămânem la o uh, ordine internațională bazată pe reguli, dar nu e ușor deloc și a, a, în funcție de asta va fi uh, apreciat parteneriatul între Japonia și UE. Mulțumesc! Ultimul care ia cuvântul astăzi este Alois Peterle. Mulțumesc, domnule președinte! în calitate de raportor pentru parteneriatul, acordul de parteneriat strategic din, în Comisia AFET. Mm, am ascultat cu multă atenție observațiilor, eh, observațiile invitaților noștri. ce două acorduri vor duce parteneriatul cu Japonia la un nou nivel strategic și rezultatul vor fi avantaje pentru cetățenii europeni și japonezi. Este un parteneriat între două economii și democrații care funcționează la fel, au aceeași viziune în legătură cu comerțul global și cooperarea. În uh, climatul global actual dorim să apărăm un sistem multilateral bazat pe reguli. Acest uh, acord uh, consolidează parteneriatul general prin cooperare sectorială și acțiuni pe chestiuni de interes comun, cum ar fi uh, inclusiv provocări locale și globale și deschide posibilitatea de cooperare în noi domenii. Există peste 40 domenii deja identificate, de la, de la criminalitatea cibernetică până la sănătate ca persoană dedicată uh, sănătății aici în Parlament. Mă bucur că este primul capitol care are și un capitol privind sănătatea și creează cadru pentru cooperare în domeniul cercetării și al tehnologiilor prin armonizare și cooperare în cercetare. Astfel vom avea acces, mai mult acces la piețele mondiale și uh, experții în domeniul medical vor putea să își pună în comun uh, cunoștințele pentru a răspunde prov- numeroaselor provocări. Domnul Vrkovski și um, ambasador, domnul ambasador au menționat India. Aș dori ca spiritul din negocierile noastre și în dis discuțiile noastre politice cu Japonia și uh, să fie un model pentru relațiile noastre cu India, care este alt partener important pentru noi. Și doresc să mai adaug că mă bucur că am căzut de acord și în legătură cu rolul celor două parlamente după ce vor fi uh, adoptate și apoi puse în aplicare acordurile. Deci, parlamentele vor avea un rol și atunci. Săptămâna viitoare vom vota ambele acorduri la Strasbourg. Nu este doar un acord de liber schimb, este un acord între parteneri egali care sunt gata să facă față împreună provocărilor și acordurile vor aduce avantaje reciproce. Uh, Probabil va exista sprijin larg pentru ambele acorduri și așteptăm cu nerăbdare să începem cooperarea cu partenerii japonezi. Intrăm într-o nouă fază. Este o nouă provocare și cred că trebuie să ne pregătim pentru o punere în aplicare ambițioasă a celor două acorduri. În fine, Mulțumesc uh, echipei de negocieri din Comisia Europeană pentru excelenta colaborare. Același lucru este valabil și pentru raportorii din Umbra și excelenței sale, dar și predecesorului său, care au sprijinit acest proces. Și exprim întreaga gratitudine multor colegi care nu sunt prezenți astăzi, dar interpretez absența lor ca un semn bun. Pentru că sala e plină când discutăm probleme. Faptul că sala e goală arată că nu mai avem probleme. La acest capitol suntem gata să finalizăm um, acest capitol. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, Procesul se va încheia în curând. Mulțumesc. Arigato. Arigato. S-a încheiat reuniunea noastră de azi. Următoarea ședință va avea loc luni la Strasbourg la ora 19.30 împreună cu Droa și Deve. Ne vom întâlni atunci cu reprezentanții câștigătorului premiului Saharov. Mulțumesc!